Thank you, colleagues. Um, Mr. Helmer. Dragi colegi, domnul Helmer are o intervenție pe un punct de procedură. Domnule președinte, prima intervenție a unui membru ales în acest parlament a fost cea a lui Ian Paisley în 79, care a tras atenția asupra faptului că drapelul uh, britanic ar fi uh,